Vă rog frumos să luați loc, doamnelor și domnilor. Bitte nehmen Sie Platz. Vă rog să luați loc. Ich eröffne die Sitzung. Reuniunea este deschisă. Vă rog frumos să luați loc. Sesiunea este deschisă. Am, uh, în primul rând, uh, un punct de procedură al domnului Golniș. Vă rog frumos. Nu am microfon, domnule președinte. Domnule președinte, vă mulțumesc că îmi dați cuvântul. Vreau să vă spun că e vorba de articolul 118 din regulament. Este vorba de audierea care a avut ieri uh, a candidaților uh, la Colegiul de Comisari. Într-adevăr, uh, la Comisia Libe și la Comisia AFET printr-o măsură discriminatorie care contravine regulamentului, nu s-a acordat timpul deputaților uh, neafiliați. Articolul 118 din regulamentul uh, de procedură vorbește despre anexa 16 a regulamentului și aceasta spune că dacă coordonatorii de grup au competența de a organiza discuția respectivă, pe de altă parte, timpul de vorbire se împarte conform articolului 162. Acesta, 162.4, prevede într-adevăr de mai multe ori timpul de vorbire pentru cei neafiliați. Este vorba de o măsură cu caracter discriminatoriu uh, și sper că asta să nu fie un semn prost pentru lucrările plenarei noastre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această informație. Vom verifica și vă vom informa. Doamnelor și domnilor, înainte de a trece la ordinea de zi, aș dori să vă atrag atenția o secundă asupra unui coleg care se află în stânga aici, cum se vede de la mine, timp de mulți ani, timp de zeci de ani, a condus desfășurarea reuniunilor acestei, uh, acestei plenare. Domnul Paul Dansk are aici ultima zi de plenară. Ați uh, servit Parlamentul nostru timp de